11.30. Următoarea ședință va avea loc mâine, marți 23 noiembrie 2010, de la 9 la 13 și de la 15 la 20.